și deci, un an în urmă și Comisia noastră a autorizat serviciul juridic să depună observații în această speță și deci, vă mulțumesc pentru acest lucru. Până la urmă s-a dovedit a fi un subiect foarte important, în principal pentru statul de drept și pentru aplicarea statului de drept, în special în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale garantate de cartă. Poate cel mai important lucru care trebuie reamintit în legătură cu această decizie este că restabilește, în primul rând, această carte trebuie să fie tot timpul respectată în domeniul dreptului european, indiferent cum se interpretează textul sau ce text este interpretat, fie că vorbim de directivă sau de decizie, cartea trebuie să se aplice întotdeauna. Și asta a făcut și curtea. Și asta a dus la această concluzie. scopul nostru a fost să apărăm validitatea directivei în ceea ce privește protecția datelor. Și argumentul principal a fost că directiva trebuie să fie interpretată în conformitate cu carta, pentru că totul derivă de acolo. Și curtea a urmat fix aceeași linie și confirmă că directiva este uh, pe deplin în este un subiect important care necesită o decizie a Curții uh, Europene de Justiție și i s-a dat dreptate. Uh, deci trebuie să fim recunoscători domnului Schrems că a demarat acest proces și domnul că pentru a avea un nivel înalt de protecție, nivelul din țările terțe trebuie să fie echivalent, nu neapărat identic, dar echivalent cu nivelul din UE. Uh, a second point that the court Un al doilea punct pe care l-a clarificat Curtea, care a fost foarte important pentru concluzia finală, a fost că nivelul de protecție trebuie să fie asigurat de sistemul juridic al țării terțe. Și Curtea spune într-adevăr este un sistem voluntar de autocertificare pentru companiile private. Dacă companiile uh, acceptă aceste principii, ele pot fi aplicate împotriva lor. Dar uh, Curtea a explicat că firmele americane nu sunt supuse acelor, acelorași uh, reguli. Și Curtea a considerat că Comisia, în decizia privind Safe Harbor, nu spune că sistemul juridic american oferă un nivel adecvat de protecție, ci vorbește doar de principii care sunt obligatorii pentru companiile private și, într-un fel, și asta este concluzia curții, decizia Comisiei nu înțelege esențialul și nu rezolvă subiectul principal, și anume, Comisia trebuie să spună că sistemul juridic din țara terță asigură un nivel înalt de protecție. Totuși, curtea nu s-a oprit aici. A mers și mai departe și a explicat în detaliu ce se întâmplă atunci când sistemul juridic al unei țări terțe uh, poate interfera cu drepturile fundamentale și în ce împrejurări acest lucru poate fi justificat. Și aici se aplică același test pe care l-a aplicat curtea întotdeauna decizia din Irlanda, care viza cazul în care UE adoptă o uh, lege care contravine drepturilor fundamentale și uh, Curtea a aplicat uh, cerințele de necesitate și proporționalitate și acum aplică exact aceeași logică și legilor din țările terțe. Deci pentru ca legile din țările înțelegi trebuie să fie proporționale și necesare. Și aici Curtea a explicat, uh, destul de abstract, dar este un punct de principiu important, că uh, în nicio împrejurare în Europa ar putea vreun sistem legislativ, fie la nivel uh, național, fie la nivel european, să ofere să apară supraveghere în masă. Aici e o formulare pe care o folosesc eu. Dar curtea a explicat ce înseamnă acest lucru, acces pe bază generalizată la conținutul comunicărilor electronice ale tuturor persoanelor. Și asta înseamnă supraveghere în masă. Autoritățile pot citi toate e mail oricui, oricând. Și în Europa este imposibil să adopte legislația. terț are o lege care permite așa ceva, este clar că nu oferă același nivel înalt de protecție. A, al doilea punct uh, de principiu important este că legislația care nu oferă niciun fel de remediu juridic este tot o încălcare a drepturilor fundamentale că avem articolul 47 din cartă, care spune că ai dreptul la un remediu eficient. Deci dacă țara respectivă nu oferă niciun remediu eficient cetățenilor europeni, acest lucru iarăși compromite uh, drepturile fundamentale. Deci am avut de-a face cu trei lucruri. Intimitatea, uh, dreptul, um, datele cu caracter personal și uh, strictly proportional and necessary. It was much further than that. It was și uh, remediul juridic. Este foarte clar că um, este un subiect extrem de important și poate pentru prima oară s-a găsit o speță în care esența unui drept fundamental a fost uh, compromis. Uh, uh, esența dreptului la viață privată și la datele cu caracter personal. perspectiva privind retenția datelor, uh, situația era cu totul alta. Acolo era vorba despre metadate și autoritățile nu puteau uh, intercepta conținutul unui e-mail, dar uh, în Statele Unite, Agenția Națională de Securitate poate citi conținutul unui e-mail. There was one other side to this case. Not... A mai existat încă o, o, o altă perspectivă asupra acestui caz. Curtea a interpretat prevederile directivei privind, directivei actuale privind protecția datelor ca permițând autorităților naționale de protecție a datelor să uh, investigheze orice plângere uh, cum că transferul de date către o țară terță nu este sigur. Și Curtea a explicat că ceea ce ar trebui să se întâmple în cazul în care Autoritatea Națională investigează situația și consideră că transferul de date încalcă drepturile fundamentale, în acel caz, Curtea a spus că uh, autoritățile naționale ar trebui să uh, aducă cazul în fața instanțelor naționale și să le ceară acestora să trimită cazul mai departe la Curtea de Justiție. Deci, exact cum s-a întâmplat și în acest uh, caz. Deci, Curtea a înființat un sistem în care autoritățile naționale de protecție a datelor merg la instanțele naționale, care, la rândul lor, trimit mai departe speța la Curtea de Justiție. Deci, din perspectivă juridică, lucrurile sunt foarte interesante în ceea ce privește arhitectura juridică din Uniunea Europeană și respectarea drepturilor omului, în special drepturilor fundamentale, e clar că această speță are niște consecințe foarte extinse mă opresc aici, dar vă stau la dispoziție pentru a răspunde la orice întrebări. Uh, Mrs. Redia. Doamna Reda. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. Am o întrebare referitoare la consecințele acestei hotărâri judecătorești în ce privește supravegherea masă în Uniunea Europeană. Ați spus că Curtea a clarificat că în Uniunea Europeană nu se poate adopta legislație privind supravegherea în masă, dar presupun că această afirmație nu um, ne spune dacă astfel de legislație există sau nu. Presupun că la Lulio, în Suedia, unde Facebook are centru regional, presupun că acolo serviciile de informație și agențiile ce asigură punerea în aplicare a ordinii uh, au acces la datele stocate în acel centru regional. Oare ar fi posibil ca un cetățean dintr-o altă parte a Uniunii Europene să facă o reclamație la autoritatea sa națională de protecție a datelor împotriva unei țări nu terțe, ci membre a Uniunii Europene pe baza acestei hotărâri. Mulțumesc! Președintele, întrebarea e puțin complicată, poate că ar fi bine să ne dați un răspuns imediat și apoi să luăm alte întrebări. Da, mulțumesc. Pe scurt, da. În această speță e vorba de transfer internațional, dar Curtea s-a referit în general la legislație. Când a vorbit de legislația unei țări terțe, de fapt, cred că s-a referit la legislația unei țări. Așadar, putem spune că și legislația statelor membre ale Uniunii Europene e inclusă aici. Carta se aplică întotdeauna la actele instituțiilor Uniunii Europene, iar pentru statele membre, cartea se aplică atunci când ele pun în aplicare dreptul comunitar. Deci, dreptul comunitar nu e cel care se aplică întotdeauna, însă în domeniul comunicațiilor electronice, dreptul comunitar uh, deja și uh, acoperă o zonă destul de vastă. Deci, uh, da, se aplică dreptul comunitar, intră în incidența acestui drept și se aplică și cartea, trebuie examinat fiecare caz individual, dar eu în principiu aș zice că statele membre sunt incluse aici și că această hotărâre va avea repercusiuni și asupra lor. Domnul Anderson. Să știți că și eu mă gândeam la exact același lucru ca și Iulia cred că urmează să asistăm la reclamații foarte interesante împotriva Suediei, împotriva autorității de supraveghere de acolo. O să fie vorba despre cazuri ce includ transferul de date transfrontalier. Mie îmi place această decizie, să știți. Domnul Marinie Pintu. Această hotărâre a Curții Europene de Justiție este una extrem de importantă. Încă nici nu ne dăm seama de amploarea consecințelor pe care le-ar putea antrena pe viitor în legătură cu viața privată a cetățenilor. Cred că viața privată înseamnă mai mult uh, decât uh, acești doi termeni, viață privată. Aici intră intimitatea, ansamblul datelor și acțiunilor pe care le face un cetățean în cadrul vieții sale intime și care sunt inespugnabile. Iată, cred că pot exista cazuri în care poate nu e neapărat necesară o protecție foarte severă, foarte strictă, dar uh, cred că asistăm la mutații, la uh, progrese tehnologice în fiecare zi. Deci schimbarea, transformarea e foarte rapidă, iar legea trebuie să țină pasul. În multe privințe, știu că mm, serviciile de informații, serviciile de securitate americane, de pildă, pot să supravegheze un cetățean portughez care își face vacanța în Japonia, grație unui sistem care i-a amplasat în Noua Zeelandă. Iată, deci, patru state, patru sisteme de drept diferite care sunt implicate în același dosar, în aceeași speță și care uh, concură poate în uh, vederea atingerii dreptului la viață privată a acelui cetățean. Mie mi se pare că nivelul de protecție care trebuie asigurat pentru datele cu caracter personal trebuie să fie echivalent cu cel pe care îl folosesc astăzi statele atunci când uh, se pune problema extrădării. În țara mea, Constituția interzice extrădarea cetățenilor oricărui cetățean, de fapt, către o altă țară unde există pedapsa cu moartea. Deci trebuie să existe o garanție solemnă din partea acelui stat care cere extradarea, garanție care să ne convingă că fapta pentru care este uh, căutată, dorită persoana respectivă, nu e pedepsită cu pedepsa capitală. Eu cred că e nevoie de o declarație din partea statului care găzduiește datele, dar e doar un pas, nu e suficient. Trebuie să avem garanții consfințite prin lege. cred că trebuie să existe o protecție constantă, veritabilă, pentru toți cetățenii, uh, asigurată de organele de justiție și în special de parlamente, pentru că parlamentele sunt reprezentanți ai cetățenilor și noi suntem cei care protejăm și care trebuie să denunțăm acest tip de situații. Așa că mă bucur că am putut saluta această hotărâre judecătorească. Sper să nu rămână literă moartă și să producă efecte practice. Uh, Mr. Kester. Domnul Castor. Ebenso über dieses Și eu sunt încântat de această decizie, de această hotărâre a CEJ. Uh, iată, CEJ demonstrează cât se poate declara care este rolul statului de drept și a democrației aici în Europa. Întrebarea mea este următoarea. Care vor fi consecințele acestei uh, hotărâri asupra situației din momentul de față? Care sunt consecințele hotărârii asupra transferului de date din Europa și uh, către SUA? Facebook, Google pot acționa la fel ca până, în, până acum? Care sunt instrumentele, care sunt uh, posibilitățile care ne stau la dispoziție pentru a deveni uh, activi, dată fiind această hotărâre. Doamna Hautala. Chairman, uh, Domnule președinte, consider că această hotărâre judecătorească e, e o hotărâre emblematică și um, mai ales pentru că um, persoana în cauză s-a um, adresat și Parlamentului European. Acum, da, întrebarea antevorbitorului este foarte pertinentă. Care vor fi consecințele? Consecințele pentru instanțele din statele membre. Exemplul Suediei e unul foarte relevant. Dar mă gândesc și ce consecințe ar putea avea transferul de date și acordurile încheiate cu alte țări terțe, de pildă Rusia. Oare ar exista implicații și uh, cu privire la modul în care unele state ale Uniunii Europene transferă date către Rusia? Mai am o întrebare care poate deranjează puțin în legătură cu nelegitimitatea acțiunilor serviciilor de informații. Când am fost eu președinta subcomisiei pentru drepturile omului, în anii trecuți, am ținut o audiere foarte interesantă despre serviciile de informații și drepturile omului. Și mi se pare o temă extrem de interesantă și de asta vreau să mă refer la ea aici. Există țări, există anumite state în Uniunea Europeană care nu aderă la aceste drepturi împărtășită de toată lumea. Nu știu dacă există vreo soluție, poate în afară de mai multă transparență și control parlamentar al acestor servicii de informație ca să nu depășească măsura impusă de lege. În fine, aș mai întreba dacă știm dacă autoritățile de protecție a datelor din cele 28 de state membre discută deja despre această hotărâre între ele și, domnule președinte, în cazul în care avem competențe de a duce mai departe această dezbatere, oare n-ar trebui să avem și noi o discuție cu uh, autoritățile de protecție a datelor ca să vedem puțin care sunt consecințele? Mă opresc aici, dar uh, nu înainte de a mulțumi serviciului juridic pentru această explicație foarte clară a aspectelor complexe ale acestei hotărâri judecătorești. Mulțumim, doamna Ferrara. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu salut uh, această hotărâre judecătorească recentă, pentru că ni se confirmă că, drap- că nu se poate pune la îndoială valabilitatea Cartei Europene a Drepturilor Fundamentale. Așadar, întrebarea mea este următoarea care vor fi consecințele practice pe care le-ar putea avea această hotărâre asupra negocierilor în curs, negocierilor cu privire la TTIP. Care ar putea fi consecințele? Mulțumesc! Mulțumim, domnule Breton! Mulțumesc, domnule președinte! Această hotărâre acești din octombrie 2015 are un caracter pozitiv, așa cum a subliniat toată lumea. Protejează drepturile fundamentale și ne apără în special împotriva celor uh, transferuri rapide de date personale. Dar uh, există și unele lucruri ce mă îngrijorează, um, lucruri ce par să arunce o umbră asupra activității Comisiei Europene de la Bruxelles. E vorba de două lucruri. Mai întâi, în hotărârea judecătorească se constată un exces de autoritate, un exces de putere a Comisiei Europene care restrânge dreptul autorităților naționale de a ancheta. E un lucru foarte îngrijorător. Comisia Europeană și-a ieșit din rol și-a depășit rolul, iar Curtea constată acest lucru clar. În al doilea rând, Curtea sancționează într-un fel excesul de optimism al Comisiei care foarte rapid a hotărât pe baza unui dosar extrem de subțirel că nivelul de securitate asigurat de SUA e echivalent cu cel asigurat în Uniunea Europeană. E un lucru care mă îngrijorează foarte mult din perspectiva datelor personale care circulă pe Facebook. Știm foarte bine că datele abonaților uh, europeni sunt uh, transmiși fără niciun fel de protecție către SUA. Eu aș vrea să extindem puțin dezbaterea, să, să privim puțin mai de sus. Știți că eu am uh, foarte puțină încredere în Comisia Europeană și această hotărâre nu face decât să-mi confirme neîncrederea. Contextul general mai mare este um, umbrit de acele acuzații de spionaj de către uh, autoritățile americane împotriva partenerilor europeni. Uh, Um, deci nu mi se pare justificat optimismul Comisiei Europene. Cu atât mai mult cu atât acum suntem în plină negociere a unui acord de parteneriat transatlantic la care eu m-am opus deschis. Nu cred că, scăldându-ne în acest optimism exagerat uh, față de uh, Uh, intențiile Statelor Unite, vom putea noi să negociem un acord favorabil Uniunii Europene. Iată deci că în hotărârea curții văd mai multe lucruri ce mă îngrijorează decât lucruri pozitive sau care să mă liniștească. Uh, that was the end of the... Președintele, au luat cuvântul toți cei care s-au înscris pe listă. Înainte de a vă da cuvântul să răspundeți, am și eu o întrebare. Puteți oare să ne explicați consecințele și puteți să ne spuneți dacă Comisia Europeană are vreun plan pentru negocierea protecției datelor cu SUA, pentru că, iată, apar foarte multe obiecții în legătură cu nivelul de uh, protecție asigurat în SUA atât de mult încât uh, consider că ne confruntăm cu mare problemă chiar și în această privință, în această negociere. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Cred că am primit cam 8 întrebări. O să încerc să le răspund la toate, poate nu neapărat în aceeași ordine în care le-am primit. Dacă ratez ceva, îmi cer scuze de pe acum. Aș începe cu întrebarea referitoare la uh, alte țări terțe, pentru că așa pot răspunde și la întrebarea ce facem cu SUA. De fapt, SUA și um, multe alte țări se regăsesc în aceeași situație. Există decizii ale Comisiei Europene care confirmă valabilitatea sistemului de protecție a datelor. Însă Australia, India, Brazilia, Rusia, Japonia, China, multe țări terțe, de fapt, nu au o astfel de decizie a Comisiei Europene care să le confirme nivelul de protecție. Directiva prevede anumite mecanisme de garanție în articolul 26 pentru transferul de date. În cazul de față, în cazul um, FEMS, era vorba despre articolul 25, dacă Comisia poate adopta o decizie adecvată. După care se trece la aplicarea articolului 26, ce prevede luarea anumitor măsuri. În primul caz, de fapt în cazuri individuale, se poate face transferul de date în uh, anumite limite atunci când uh, persoana în cauză își dă acordul, de pildă în cazul unui contract, atunci da, datele pot fi transferate, dar uh, asta nu e același lucru cu transferul generalizat al tuturor datelor, cel care ne interesează acum. Se pot autoriza transferuri în anumite cazuri uh, transferuri generalizate atunci când există nivel de protecție adecvat, când e vorba din nou de încheierea unui contract. Deci se poate face pentru uh, țări terțe, pentru care există decizia Comisiei. Dar, repet, tot ce a spus Curtea în această speță se aplică nu doar articolului 25 din directivă, ci și articolului 26, deci tuturor prevederilor. Dacă drepturile fundamentale sunt uh, încălcate în substanța lor, e foarte greu, e aproape imposibil să prevezi sau să spui cum se vor aplica restul prevederilor directivei. Și așa revenim la problemă. Problema este că în SUA legislația permite autorităților ce veghează la siguranța statului să uh, supravegheze cetățenii în masă. Și nu există protecție pentru cetățenii europeni. Deci e greu să, să zicem care ar putea fi soluția până când nu se schimbă legislația din SUA. Lucru imposibil. În orice caz, vom examina diferite căi juridice, dar e mult prea devreme să venim acum cu concluzii finale. Hotărârea datează de acum o săptămână, încă suntem în plin proces de reflexie, încă o digerăm. Dar, în orice caz, principiile la care se referă CEJ vor trebui respectate și în cazurile altor uh, transferuri. Acum, SUA se regăsește în aceeași categorie cu celelalte țări terțe pentru care nu există decizia Comisiei. Și una din consecințe este că Comisia va trebui să examineze această situație, autoritățile naționale de protecție a datelor la fel. Uh, pentru a răspunde la cealaltă întrebare, înțeleg că autoritățile de protecție a datelor s-au întrunit chiar săptămâna trecută pentru a discuta această situație, deci există o reacție din partea lor și probabil că vor uh, publica și un comunicat de presă în acest sens. Înțeleg că și Comisia Europeană e preocupată de această problemă, continuă negocierile cu SUA, însă deocamdată nu știm care sunt discuțiile pe care Comisia le are cu partenerii americani. E greu de anticipat uh, acum uh, care va fi rezultatul negocierilor. Pentru că, înainte de publicarea hotărârii judecătorești, Comisia solicita SUA 13 măsuri uh, care ar fi garantat uh, un nivel adecvat de protecție. Înțeleg că 11 din cele 13 măsuri fuseseră deja acceptate, convenite, mai rămăseseră doar două de negociat. Nu știu dacă um, aceste măsuri uh, agreate deja vor supraviețui. Rămâne de văzut, în orice caz, Comisia continuă discuțiile, dar încă nu au fost uh, făcuți pași concreți. Rămâne de văzut. În ce privește întrebarea referitoare la serviciile de informații, da, aceasta e o chestiune extrem de importantă. Cred că Parlamentul European uh, are deja o anchetă proprie în ce privește activitățile Agenției Naționale de Securitate din SUA. În orice caz, uh, decizia curții va fi relevantă pentru acea anchetă, pentru ce se poate face și ce nu în sfera dreptului european. În acest caz, însă, Curtea Europeană de Justiție nu a citat nimic din jurisprudența Curții de la Strasburg, dar uh, citează foarte mult din uh, propria sa hotărâre anterioară referitoare la justiția din Irlanda, care se bazează ea însăși pe uh, multe hotărâri ale CEDO. Deci ne putem aștepta ca acest uh, raționament să se aplice statelor membre chiar și în afara Uniunii Europene, pentru că există acea convenție privind drepturile omului a Curții de la Strasburg care ne obligă. Uh, deci, deocamdată, poate n-ar trebui să facem aceste paralele, să ne uităm strict la textul Curții Europene de Justiție, dar, cu siguranță, toată această problemă trebuie analizată mai în profunzime. Ce privește TTIP, relația dintre acordul internațional și uh, garantarea drepturilor individuale, Cred că e prea devreme să luăm o poziție în legătură cu impactul acestei hotărâri a CEJ asupra TTIP. Dar acorduri precum TTIP sunt semnate în numele Uniunii Europene. Deci, prin definiție, ar fi imposibil ca Uniunea Europeană să semneze un acord, un tratat ce nu respectă carta. Nu pot să spun exact care vor fi consecințele juridice, dar Comisia, Parlamentul și Consiliul vor trebui să evalueze atent dacă se mai pot uh, încheia acorduri în forma deja convenită, dacă nu cumva aceste acorduri încalcă drepturile omului și încalcă carta. S-a mai spus că Comisia Europeană și-a depășit uh, atribuțiile. Un aspect foarte important pe care poate eu n-am insistat suficient în prezentarea mea. Avem o problemă instituțională aici, da, și e un uh, argument care cred că interesează în mod deosebit Parlamentul European. În ce măsură, cât de multă autoritate a conferit legiuitorul european, Parlamentul, uh, Comisiei în acest caz. Din câte știu, Comisia Europeană nu poate adopta o decizie dacă nu i-a fost conferită această putere de legiuitorul european, ce își confirmă că directiva 95 nu spune Comisiei ce să facă și ce să nu facă. Și nu i-a dat puterea de a restrânge autoritatea autorităților naționale de supraveghere. Parlamentul și Consiliul sunt uh, cele care fixează limitele autorității autorităților naționale de supraveghere și aceste autorități trebuie să aibă măcar uh, autoritatea de a ancheta, de a investiga reclamațiile. Așadar, în concluzie, CEJ a stabilit că Comisia Europeană și-a depășit atribuțiile și acesta e și unul din motivele pentru care curtea a invalidat decizia Safe Harbor, pentru că această decizie spune că autoritățile naționale de protecție a datelor pot lua doar anumite măsuri în anumite cazuri și nu e deloc um, treaba comisiei să dicteze aceste lucruri, să hotărască ea. De aceea, decizia comisiei a fost invalidată pentru că nu a respectat directiva, ce e un aspect foarte interesant pentru Parlament, cred eu, pentru că Comisia acționează în baza mandatului, în baza puterilor conferite de legiuitor. Sper că am reușit să răspund la majoritatea întrebărilor. Dacă am omis ceva, vă rog să-mi semnalați. Mrs. Reda wishes to ask. Doamna Reda dorește să mai pună o întrebare. Da, foarte pe scurt, um, legat de ceva ce ați menționat dumneavoastră. Dumneavoastră spuneți că, de fapt, Comisia nu avea competența de a adopta această decizie. Oare acest lucru s-ar aplica și altor țări terțe care beneficiază de asemenea de decizii asemănătoare? Ați spus că mai sunt 4-5 astfel de țări. Și totodată mă întreb dacă nu există un pericol aici pentru că nu știu ce marjă de manevră mai au sau capătă autoritățile naționale de protecție a datelor ca urmare a acestei hotărâri judecătorești. Înțeleg că autoritatea irlandeză trebuie să investigheze cazul particular al lui Max Schrems. Dar dacă se constată că autoritățile americane pot face supraveghere în masă, mai ales pentru datele Facebook, așa cum cred că se și întâmplă, au autoritățile posibilitatea de a concluziona că drepturile individuale ale lui Max Schrems nu au fost încălcate pentru că nu se poate demonstra că datele lui personale au fost uh, analizate în vreun fel. Am putea astfel ajunge la situația în care o autoritate decide uh, în acest sens, toate celelalte țări să copieze această decizie? Uh, poate că ar trebui să existe o, o barieră în, în, împotriva acestui fenomen. Președintele, poate puteți să ne spuneți uh, pe cine cade sarcina probei atunci când uh, vine vorba de încălcarea drepturilor fundamentale, mai ales în acest caz. Mulțumesc! Da, foarte interesante întrebări. În ce privește țările terțe pentru care există deja deciziile Comisiei Europene privind gradul adecvat de protecție, avem uh, două motive pentru care CEJ a invalidat uh, decizia Comisiei. Și cred că al doilea motiv e cel mai relevant. Pentru că poate fi um, aplicat apoi și altor uh, cazuri. Este vorba despre faptul că Comisia a restrâns uh, autoritățile, dreptul autorităților naționale de supraveghere de a cerceta, articolul 3. Doar asta ar fi suficient pentru a invalida parte din acord. Primul motiv uh, de invalidare a deciziei Safe Harbor constă în faptul că SUA a spus, fără să demonstreze, că sistemul american reprezintă un uh, sistem cu un nivel uh, adecvat de siguranță, însă sistemul american e un sistem neobișnuit. Nu funcționează la fel ca altele. Prin urmare, trebuie să se facă o analiză. Comisia ar trebui să verifice, să confirme ea însăși că există acest nivel adecvat de protecție. Logica ar trebui să fie aceeași, dar poate concluziile ar fi diferite la alte țări terțe, pentru că poate acele țări terțe au uh, legislație adecvată privind protecția datelor cu caracter personal. Deci trebuie văzut. A doua întrebare Da, sarcina probe exact. Yes, this is an issue. Da, uh, și aceasta e o problemă. Autoritățile de protecție a datelor au o oarecare marjă de manevră acum. Ele sunt independente și, uh, prin definiție, asta înseamnă că pot alege să ancheteze sau nu un caz. Autoritatea de protecție a datelor din Irlanda însă n-a spus că alege să nu investigheze cazul respectiv, a spus că mi se interzice în mod legal să investighez cazul. Există un impediment juridic și astfel s-a ajuns uh, la curte. Curtea a declarat foarte clar că nu există un astfel de impediment de obstacol legal, ci tocmai autoritatea are obligația de a investiga. Dar, în orice caz, concluzia poate fi trasă numai după ce se face investigația. Acel ofițer de protecție a datelor trebuie să cerceteze dacă s-au încălcat drepturile persoanei în cauză. Dar dacă autoritatea declină să facă o anchetă, refuză să facă vreo investigație, atunci reclamantul are dreptul să se adreseze justiției. Deci, în ce privește sarcina probei, cred că în primul caz, directiva ne spune că statele membre pun în aplicare dreptul comunitar și în dreptul național se stabilește cine are sarcina probei. Dar conform principiilor generale al dreptului european, atunci când acesta e implementat în dreptul național, trebuie să existe o protecție adecvată. Deci probabil că în acest moment nu putem spune exact care ar trebui să fie prevederea respectivă, dar um, trebuie să existe protecție și sarcina probei să nu fie atât de mare încât um, reclamanților să le fie imposibil să ducă mai departe cazul în instanță. În ce privește acel pericol uh, al uh, copierii modelului de la o autoritate la celelalte, acest lucru se discută foarte activ, mai ales în uh, cadrul reformei pachetului privind uh, protecția datelor. Și uh, s-ar putea avea în vedere un mecanism în viitorul regulament prin care autoritățile să um, colaboreze în caz că apare o divergență de opinie. Acestea oricum sunt soluții de viitor. La momentul de față, situația trebuie să fie soluționată cu ajutorul directivei. Dacă reforma protecției datelor va fi adoptată până la sfârșitul acestui an, um, vom avea uh, timp uh, în negocieri și probabil că vom putea găsi niște răspunsuri mai complete. Intervenție fără microfon din partea președintelui. Uh, da, Mulțumesc serviciului juridic pentru că ne-a fost alături astăzi. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Ne-am uh, parcurs toată agenda pentru astăzi. Ne revedem mâine dimineață. Vă mulțumesc pentru prezență.